obiecția conform artic, uh, regulii 106 în înnoirea autorizației pentru substanța glifozat. Are cuvântul Giovanni Lavia, raportorul. Grazie, președinte, signor comisario. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. Dezbaterea de astăzi nu era prevăzută pe ordinea de zi inițială, însă mi se pare o idee foarte bună să examinăm acest subiect pentru că este un uh, lucru foarte important care afectează sănătatea oamenilor, animalelor și mediul. Deci mă bucur că putem purta această discuție astăzi. În ultimele luni am asistat la discuții intense în legătură cu decizia de a înnoi aprobarea pentru acest ingredient activ. Conform regulamentului de punere pe piață a bunurilor fitosanitare, în iunie 2016 această uh, aprobare va expira. După cum știți, glifosatul se uh, folosește într-un erbicid de spectru larg uh, se folosește în mod foarte uh, răspândit și este produs la nivel global în ultimii 40 de ani, a fost folosit într-un procent foarte mare din uh, exploatările agricole. Noi trebuie să examinăm această obiecție cu care ne confruntăm astăzi cerem ca acest proiect de uh, să fie retras, să nu se uh, reînnoiască autorizarea pentru acest uh, produs și să se examineze lista de substanțe care nu trebuie să fie incluse în produse comerciale. Avem nevoie de o evaluare independentă a clasificării glifosatului în lumina noilor date științifice în ceea ce privește caracterul său car- cancerigen și disruptor endocrin. Așadar, avem nevoie de există probe științifice transversale care trebuie să fie examinate, trebuie să facem un pas înapoi și să luăm în considerare impactul posibil al reînnoirii acestei autorizații. În martie 2015, Autoritatea Internațională pentru Cercetări în domeniul cancerului a declarat că această substanță este posibil cancerigenă și produce tumori în animale în laborator. EFSA, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, spre deosebire de acest aviz, atunci când a evaluat aceeași substanță, a spus că este pro, a decis că este probabil că elementele că, că elementele uh, disponibile în acest uh, moment nu justifică reclasificarea acestei substanțe printre substanțele cancerigene. Deci s-au ajuns uh, la concluzii diferite pe baza acelorași date. Noi trebuie să încercăm să uh, Uh, aplicăm principiul precauției, să ne asigurăm că produsele de pe piață nu vor dăuna sănătății umane sau animale, animalelor. Și trebuie să ne asigurăm că statele membre, dacă vor să aplice acest, principiu, au libertatea să o facă în momentul în care uh, există riscuri justificabile în uh, sensul unei asemenea acțiuni în același, fie că este vorba de sănătatea oamenilor, anim, sănătatea animalelor sau a mediului, uh, aceasta este periclitată. De noi depinde să ne asigurăm că atingem un nivel înalt de protecție pentru consumatorii noștri și fac un apel comisiei să facă acest lucru, să retragă această propunere și să nu extindă această aprobare. Trebuie să solicităm și EFSA să ne furnizeze toate datele pe care le are la dispoziție și pe care și-a bazat concluzia pentru a avea acces la toate datele științifice. Doamna comisar Iurova. Domnule președinte, stimați deputați, aș dori să amintesc că dreptul de supraveghere a Parlamentului European se referă la, uh, la competențele prevăzute în uh, actul uh, fundamental și depășirea eventuală a lor. Din acest punct de vedere, cererea de reautorizare a glifosatului a fost efectuată, a fost tratată conform regulamentului 1127 din 2009 și 1182 din 2011 privind comitologia. Comisia consideră drept urmare că nu își um, depășește puterile de aplicare. Serviciile Comisiei au propus un act de aplicare în conformitate cu, actul, cu actele normative în vigoare. Serviciile juridice ale Comisiei discută cu statele membre cum să continuăm uh, pentru, pentru renoirea autorizației pentru clifozat și vom uh, încerca să găsim o soluție care să fie cât mai puternic sprijinită de majoritatea statelor membre. Actul actual de implementare urmează să fie, drept urmare, modificat și nu, este, nu trebuie văzut ca o decizie a Comisiei. Stimați deputați, înainte să vă exprimați asupra acestui proiect de rezoluție, aș dori să vă amintesc câteva puncte importante menționate deja când s-a discutat acest subiect în Comisia ENVI. Proiectul de regulament include un angajament de uh, revizuire a autorizației dacă um, agen, uh, procesul în fața Agenției Europene pentru uh, Substanțe Chimice uh, duce la uh, elemente relevante. Uh, Proiectul actual, dacă este adoptat, nu ar permite punerea pe piață a unor, um, um, a unor produse pe bază de glifozat, ci pe baza unei, a doua, a doua, unei alte uh, substanțe în același timp. De asemenea, a fost trimisă o scrisoare de către comisarul Andrew Kaitis către uh, Task Force-ul uh, pentru glifosat. Comisia a primit uh, răspunsul solicitanților și clarifică acum uh, rezultatele și detaliile cu aceștia. Mulțumim, doamnă comisar. În numele PP acum, un minut și jumătate, doamna de la E. Domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi, în primul rând, vreau să vă reamintesc că este obiecție în ceea ce privește un act de execuție, deci nu are nicio consecință juridică. Subiectul este totuși partea preocupărilor cetățenilor și, în același timp, agricultura traversează o criză fără precedent. Mulți fermieri folosesc glifosatul în culturile lor. Este fundamental pentru uh, strategiile pe care le au. În momentul de față nu există niciun fel de alternativă viabilă Uh, pentru agricultori. Și din toate aceste motive vre- uh, am dorit să facem o propunere ca să se găsească o soluție. Vreau să vă reamintesc de asemenea că există o procedură pe care noi, colegiuitori, am uh, decis să o votăm. Procedura a fost deci până acum respectată. Apoi, în cazul noilor informații, Comisia poate reveni asupra autorizației și așteptăm, de altfel, analiza mai aprofundată până la finalul anului 2017. De aceea, numele PPE am uh, propus niște amendamente cerând Comisiei și statelor membre să-și accelereze munca pe, baza, pe uh, în ceea ce privește lista cu uh, coformulanți și, de asemenea, Uh, doresc să încurajez și cercetarea pentru a găsi soluții alternative. Contez pe toți uh, colegii mei pentru a aproba aceste propuneri. Mulțumesc! Ähm, Vă mulțumim. Aveți o întrebare cu cartonașul albastru din partea colegei Melior. Răspundeți la această întrebare? Frau Melior, Ähm, Mulțumesc, domnule președinte. Ați menționat câteva puncte ce țin de glifozat uh, și utilizarea sa uh, care ar fi importantă. Nu ați menționat însă faptul că importăm uh, furaje din state terțe. Cred că și acest punct trebuie avut în vedere. Aș vrea să vă întreb, pe baza principiului precauției în Uniunea Europeană, nu ar trebui să fim împotriva utilizării glifosatului atât în uh, alimente cât și în furaje? da, colega, sper că am înțeles uh, uh, întrebarea dumneavoastră. Uh, eu cred că ar trebui să avem o dezbatere mai aprofundată pe marginea acestei chestiuni înainte de a avea o poziție finală și definitivă. Pentru SND, acum un minut, domnul Pavel Pot. Mulțumesc, domnule președinte. Cel mai trist este faptul că Parlamentul trebuie să facă obiecții față de acte de punere în aplicare ale Comisiei. Este groaznic. Poate că ar trebui să revizuim întregul proces al comitologiei. Este un proces uh, ininteligibil care nu face decât uh, să facă și mai greu de înțeles Uniunea Europeană. Se spunea că glifozatul nu uh, lasă în urmă reziduri. Statele Unite vor testa acum și în uh, alimente pentru a vedea dacă există glifozat uh, Um, iar noi în Uniunea Europeană um, vom face tot ce putem pentru a protecta proteja uh, sănătatea populației. EFSA se bazează pe studii care sunt secrete, însă finanțate de industrie. Însă, multe alte studii ne arată că glifozatul duce la multe alte boli și uh, tulburări hormonale, de exemplu. Glifosatul a fost patentat, a fost brevetat chiar și ca un antibiotic. Uh, președintele, doamna Gerling este în sală? Doamna Gerling, un minut și jumătate. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În Grupul meu va lupta împotriva acestei rezoluții. Nu o vom vota. Pot să vă fac un discurs foarte lung în legătură cu utilizarea glifosatului și cât de important este acesta în agricultură, însă nu am timp. Așadar, mă voi concentra pe e, problemele cu această rezoluție. Această rezoluție spune, în justificarea sa, că s-au găsit reziduri în sol și în apă, reziduri de glifosat. Bineînțeles, s-au, da, s-au găsit, însă, după cum ne spune Institutul Federal pentru Risc uh, din Germania, s-au găsit uh, cantități de sub 1% din da, doza acceptabilă uh, zilnică. S-au găsit reziduri și în alimente, însă, din nou, nu este vorba despre uh, hazard, ci despre risc. Aceste niveluri sunt mult mai mici decât cele acceptabile în cazul sănătății umane. Deci, de ce există o uh, rezoluție atât de uh, combativă atunci când aceste niveluri sunt uh, irelevante? Se spune că această uh, propunere nu are restricții asupra utilizării. Nu este adevărat. Uh, se spune că măsurile de reglementare pentru a identifica uh, alternative trebuie să fie identificate. Aceste lucruri există deja în proiectul de regulament. Deci, înainte să ne gândim măcar la utilizarea glifosatului și la valoarea sa, trebuie să avem datele corecte. Iar atunci când uh, vorbim despre principiul precauției, acest principiu, uh, după cum apare în legislația comunitară, vizează cazurile în care nu există aviz avizuri științifice. Aici există foarte multe avizuri științifice. Asta, aceasta este una dintre probleme, este că trebuie să alegem între diverse decizii și nu văd niciun uh, motiv pentru a pune sub îndoială EFSA. Vă mulțumesc din partea ALDE, domnul Gerbrandi. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am bafta că am verificat când va avea loc dezbaterea publică, că tocmai am aflat că e acum. Procesul meu a fost uh, la fel de dificil ca întregul proces de autorizare din partea Comisiei, pentru că, haideți să fim sinceri, ce fel de proces e acela în care un comisar, după ce a depus uh, autorizația transmite scrisori către giganții industriali din domeniu solicitând mai multă transparență. Deci au existat dificultăți majore și da, într-adevăr, avem EFSA, avem un rol puternic în uh, procesul nostru de luarea deciziilor în Europa și contăm pe EFSA. EFSA este, are o poziție relativ clară Grupul meu crede că ar trebui să analizăm cu mare atenție ceea ce spune EFSA. Dar EFSA nu spune nimic despre cantitatea de timp pe care ar trebui să o aplicăm și de aceea noi am depus un amendament în numele grupului liberal uh, prin care solicităm Comisiei să reînnoiască aprobarea pentru glifosat pentru o perioadă maximă de 5 ani și ținând cont de orice noi probe care apar până la momentul respectiv care să demonstreze că glifosatul este mai periculos decât credeam, atunci autorizația ar trebui să fie retrasă. Deci ăsta este amendamentul pe care l-am depus în urmă cu 20 de minute și sper ca în votul din plen să putem urma această linie. Mulțumesc! Um, I have to apologize to two colleagues. Mulțumesc! Vreau să le cer scuze domnului Gerling și domnul, uh, doamnei Gerling și domnului Sani, care aveau un cartonaș albastru. Sunteți uh, pregătită să răspundeți, domnule Sani, dacă puteți să, dacă doriți să mai adresați întrebarea, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. Da, vreau să o întreb pe doamna Gerling ceva, dar face parte din dezbatere. Dacă există atât de multă opoziție față de utilizarea glifosatului, cu toate că utilizarea global uh, este 50% din produc- producția totală de glifosat, există alternative pentru că este vorba de o cantitate foarte mare. Thank you. If I... Vă mulțumesc. Dacă am înțeles bine, este vorba de utilizarea glifosatului. Ați spus în legătură cu producția de cacao. Uh, da, sunt multe aspecte ale agriculturii, unele produse chiar cultivate local în uh, Uniunea Europeană, care se bazează foarte mult pe glifosat. În anumite cazuri există rezistență, în alte cazuri de aceea avem o directivă a utilizării durabile care uh, spune foarte clar fermierilor cum trebuie să fie utilizate produsele, cum ar fi glifosatul și dacă se detectează rezistența, ce pași trebuie întreprinși. Așadar, am toată încrederea că rezistența poate să fie tratată și nu și eu sunt foarte hotărâtă că avem nevoie de glifosat. Mulțumesc, Maria Kilonen, în numele GUE NGL. Un minut, vă rog. Kansainvälisen syövän tutkimuskeskuksen Mulțumesc, domnule președinte. Conform ce? În martie 2015, glifozatul a fost uh, s-a stabilit că este o, plan, o substanță cancerigenă și în plus este un perturbator endocrinian. Durează mai mult de două, se spune că durează două săptămâni pentru că acest produs să dispară din mediu, dar este greșit, pentru că alte uh, produse ce intră în aceste, er, în aceste erbicide uh, rămân uh, mult mai mult timp uh, uh, prezente. Aceste studii, în plus, au fost făcute în regiuni mai călduroase uh, și în anumite tipuri de sol din care aceste substanțe pot dispărea mai repede trebuie să facem studii mult mai extinse înainte să luăm o decizie. Mulțumesc, spune președintele. Acum, în numele verzilor, Martin Heusling, un minut și jumătate. Da, este bine că discutăm astăzi despre glifozat, pentru că este un subiect important. Este un principiu foarte clar care este important pentru noi, principiul precauției. Este vorba de Organizația Mondială a Sănătății, chiar, care um, s-a Uh, exprimat uh, referitor la riscurile acestei substanțe. Există riscuri enorme pentru biodiversitate când se folosească această substanță uh, folosită pe 40% din suprafețe și cu o creștere de 70% în ultimii ani. Glifosatul se regăsește în cereale, în bere, în noi și, doamnă Gerling, sincer, pe mine nu mă interesează. Nu putem să uh, Uh, ne certăm despre praguri. Nu trebuie să se regăsească această substanță în toate aceste locuri. Deci ar trebui să ne gândim dacă nu căutăm mai degrabă alternative și apoi ar trebui să ne gândim dacă putem accepta ca uh, Comisia, după discuții îndelungi, uh, să vină cu o propunere în care să acceptăm această uh, substanță pentru 15 ani, fără restricții. Asta înseamnă că poate fi folosit um, din motive economice, că poate fi folosit de persoane private. Uh, putem să ne întrebăm dacă motivele economice pot, uh, trebuie să fie mai importante decât motivele de sănătate și motivele ecologice. Autorizația pentru această substanță nu trebuie să fie prelungită și, în plus, avem nevoie de mai multă transparență din partea uh, Comisiei. În general, avem nevoie de mai multă transparență în aceste proceduri. Uh, aveți o întrebare cu cartonașul albastru din partea colegului Lize. O acceptați? Domnul Lize, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule Heusling, ați spus că Comisia nu a propus niciun fel de restricție. Însă există amendamente, inclusiv de la PPE, în care solicităm tocmai aceste restricții pe care le-ați solicitat și noastră. Ați fi mai degrabă de acord cu această propunere uh, în vederea acestor uh, amenda, având în vedere aceste amendamente, știind că dacă se interzice complet, s-ar putea folosi alte erbicide care sunt cât se poate de dăunătoare? Domnul Heusling, da, domnule Lize, consider că grupul PPE a făcut un uh, pas înainte foarte important după dezbaterile uh, și din Comisia Agri. Dar uh, trebuie să nu uităm că nu există numai alternative chimice la glifosat. Există posibilitatea de a folosi mijloace mecanice în 90% din cazuri se poate uh, înlocui uh, glifozatul prin mijloace mecanice. Deci ne întrebăm dacă uh, permitem în continuare utilizarea nerestricționată a acestei substanțe. Chestiunea fundamentală este principiul precauției. Președintele, doamnelor și domnilor, uh, permit de obicei numai un singur cartonaș albastru, dar și doamna Ayuso are întrebare către domnul Heusling. Vă rog, doamna Ayuso. ¿Me puede decir? Mi-ați putea spune cât costă aceste măsuri și cât presupun în ceea ce privește efecte de încălzire și gaze cu efect de seră? Stimată colegă, eu am o fermă biologică și vă invit să vedeți uh, cum funcționează alternativele uh, la glifozat. De 30 de ani de zile nu am folosit această substanță. Este cât se poate defezabil și este o alternativă reală. Continuăm, uh, doamnă Gerling. Nu vă mai pot accepta pentru cartonașul albastru pentru că sunteți pe lista vorbitorilor. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Acum, în numele FDD, doamna Evi, un minut. Grazie, președinte. Mi inserisco anche in questo dibattito. Mulțumesc foarte mult. Este o dezbatere extrem de importantă pentru noi și este important că această discuție are loc acum, dar trebuie să aibă loc și miercuri. Este extrem de dificil să ne gândim la continuarea acestei proceduri de aprobare. Trebuie să ținem cont de faptul că nu este posibil. Este chiar necesar să analizăm lucrurile cu foarte multă atenție, să avem o poziție comună în ceea ce privește acest subiect, pentru că nu putem pur și simplu să reînnoim aprobarea pentru glifosat. Este un lucru de neconceput oricum. Trebuie să ținem cont de pericolele pe care le pune și de efectele ecologice pe care le are. Există de asemenea numeroase alte studii care vor apărea în lunile care urmează. Deci este de neconceput, cum spuneam, să reînnoim această aprobare pentru glifosat. Trebuie să ținem cont de efectul asupra mediului, asupra uh, vieții omului și asupra vieții animalelor. Mulțumesc, uh, doamna McGuinness. o minut și jumătate. Thank you, Mr. President, and thank Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, stimați colegi, pentru această dezbatere foarte importantă. Este, au fost foarte interesante mesajele pe care le-am primit. Există mulți care își doresc uh, interzicerea glifosatului, însă în ultimele zile primesc e mail de la fermieri și salut aceste e mail din partea fermierilor uh, obișnuiți care îmi spun cât de vital este glifosatul pentru ei atunci când uh, uh, practică agricultura de conservare și încearcă să reducă amprenta de dioxid de carbon și uh, vor să practice o agricultură bună pentru mediu. Este foarte ușor să interzici o, o substanță chimică pentru că cetățenii uh, au prejudecăți împotriva substanțele chimice. Trebuie să ne gândim la uh, ce avem aici. Avem două evaluări științifice diferite, însă poziția EFSA examinează riscurile și uh, cercetare, Organizația Internațională pentru Cercetare pentru, pentru Cancer, EARC, uh, examinează hazardul, deci riscul potențial nu dorim o interzicere totală, susținem reînregistrarea acestui produs, dar nu pentru 15 ani și vrem să se ia acțiuni dacă apar probe în viitor în legătură cu uh, consecințele sale. Haideți să ascultăm toate vocile care ni se adresează în legătură cu această problemă. Vă mulțumesc. Chiar acum un minut, doamna Karin Kadenbach. Domnule președinte, doamnă comisar, vorbim despre glifosat, și uh, îl uh, numim un mijloc de protecție a plantelor. Nu este un mijloc de protecție, este un erbicid total, ucide plante, nu este un mijloc de ucidere a buruienilor, pentru că, de fapt, nu face nicio diferență între buruieni și planta de cultură. Face această diferență numai dacă această uh, plantă uh, cultivată este rezistentă la glifosat și de cele mai multe ori este uh, produsă de Monsanto. Glifosatul în plus, uh, poate face rău organismului uman, uh, provocând cancer sau fiind un perturbator endocrinian. Este o chestiune de risc. Cât de des suntem supuși acestui pericol de, de daune. Și dacă negăm faptul că suntem expuși la această substanță um, de, din diferite circumstanțe, atunci um, riscul este uh, din ce în ce mai mare și dacă suntem conștienți de asta, trebuie să uh, respingem autorizația. Doamna Kadenbach, colegul Bogovici are o întrebare către dumneavoastră. O acceptați? Also, ich kann's noch mal auf... Können Sie mich hören, Frau Kadenbach? Doamnă Kadenbach? Bogovic, Domnule Spoštovana kolegica, sam sem sadjar vse od leta šestinosemdeset in približno. eu sunt producător de fructe de 25 de ani folosesc glifosat ca unul dintre erbicidele cel mai des folosite. Cel mai important este și să ne bazăm pe uh, adevăr, pe date științifice. Acest produs este folosit deja de 40 de ani și uh, vorbitorul este întrerupt. Domnule Bogovici, vă rog, puneți-vă căștile, spune președintele. Scopul uh, întrebării cu cartonașul albastru este să adresați o întrebare, nu să țineți un discurs. Doamnă Cadenbach, mă tem că nu aveți la ce să răspundeți, deci continuăm cu lista vorbitorilor. Cristel Schaldemose, un minut. Er øh, Mulțumesc, domnule președinte. Miza este faptul că glifosatul a fost clasificat de un posibil factor uh, care provoacă cancerul. Deci pune riscuri la adresa sănătății omului. Dar foarte adesea părerile diferă și cred că tocmai asta este miza problemei. Avem două evaluări complet diferite. Deci cred că este o, uh, un subiect care ar trebui să ne îngrijoreze. Dacă permitem această reautorizare a Roundup pentru încă, do- încă 15 ani, avem aceste două păreri complet diferite. Deci eu chiar aș solicita Comisiei uh, să pună sănătatea umană deasupra banilor. Glifosatul trebuie să fie examinat cu mare atenție înainte să fie reautorizat pe o perioadă de încă 15 ani. Nu putem accepta nimic altceva. Poate va fi dificil să găsim alternative, dar lucrurile trebuie să fie examinate cu atenție. Nu putem uh, ignora avertismentele OMS. Mulțumesc. Mulțumesc. Trecem la procedura intervențiilor spontane. Am primit mai multe solicitări decât pot număra. Nu voi putea accepta pe toată lumea. Urmează și alte dezbateri, deci vă, mulț- vă rog să fiți înțelegători. Întâi, doamna Șoidrova, un minut. Vážený pane eh, předsedo, kolegyně a kolegové. Stimate domnule președinte, dragi colegi, eu am eh, votat pentru această dezbatere sunt convinsă că cetățenii trebuie să știe despre ce vorbim și despre ce votăm. Și autorizația substanțelor chimice în agricultură, autorizarea substanțelor în agricultură uh, este ceva important. Uh, comisia este cea care decide în mod prioritar și uh, este de asemenea un subiect prioritar pentru statele membre. M-am adresat uh, ministrului agriculturii din uh, țara mea uh, și, ministru, și ministerului privind, pentru mediu, au fost consultați și mi-au spus că ar trebui să sprijinim comisia. De asemenea, voi sprijini amendamentele PPE referitor la reducerea perioadei pentru autorizare. Doamna de Aguilera Garcia acum. Mulțumesc, domnule președinte. Mi se pare o dezbatere foarte oportună pentru că există incertitudini și trebuie uh, clarificat un aspect. Mi se pare foarte grav că unii colegi spun că sunt diverse agenții cu, cu păreri diferite. Autoritatea Europeană pentru Uh, pentru Securitate Alimentară, EFSA a spus că nu există niciun risc în ceea ce privește substanța activă. Institutul Federal de Evaluare a Riscului German a spus același lucru. După aceea există Agenția Interna- Internațională pentru Cercetare uh, în legătură cu cancerul, care spune că există riscul în ceea ce privește erbicidul, produsul final. Există așadar anumite riscuri, însă argumentul nu este dacă este, da, e, argumentul este dacă credem în autoritatea noastră de securitate alimentară sau nu. Eu prefer să cred în propria noastră autoritate. Dacă există dubii, să uh, le rezolvăm, însă nu cred că a venit vremea să uh, dăm dovadă de o lipsă de uh, încredere. Domnul Ashworth, un minut. Domnule președinte, Parlamentul are datoria să se asigure că uh, alimentele sunt uh, sigure și că mediul este gestionat uh, așa cum trebuie și trebuie să ne asumăm aceste responsabilități, dar pe de altă parte trebuie să ne asigurăm că deciziile pe care le luăm sunt proporționale cu riscul, nu cu hazardul și uh, Trebuie să fim conștienți și de consecințele acestor decizii. În cazul glifosatului, un produs care este susținut de EFSA ca fiind sigur și un produs pentru care nu există un înlocuitor, uh, ca industria să uh, folosească metode alternative, ar trebui să se întoarcă la niște metode antice și sunt uh, perfect de acord cu ceea ce s-a spus mai devreme în legătură cu asta și ar trebui să înceapă să folosească în exces alte substanțe. Și acest lucru ar da o lovitură unei industrii care deja se află într-o situație de criză. Trebuie să ne ghidăm după fapte și bun simț, nu după emoții. Deci solicit Comisiei să reînnoiască aprobarea. Mulțumesc, doamna Mariana Petir, un minut. Lepo, gospodine predsjedniče. Međunarodna agencija za istraživanje raka uvrstila je glifosat u kategoriju... Mulțumesc. Agenția Internațională de Cercetare a Cancerului a catalogat uh, glifosatul ca fiind probabil cancerigen. Lucrătorii din uh, agricultură sunt uh, supuși unui risc ridicat de limfom. Întreprindere, întreprinderile încearcă să ascundă uh, riscurile aduse de, clifos, de glifozat. Eu cred că extinderea autorizației de utilizare a glifozatului poate fi uh, făcută numai cu respectarea principiului uh, precauției. M-am consultat cu experți care mi-au spus că se poate evalua impactul glifosatului asupra sănătății umane în decurs de un an. Uh, Vorbitoarea este întreruptă. Domnul Rope acum. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia Europeană nu este dispusă să, schimbă, să schimbe situația actuală a glifosatului. De aceea, Parlamentul European mm, poate să aibă un rol foarte important. Comisia se comportă ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, ca și cum scandalurile legate de berea în Germania nu le-ar fi nu ar fi preocupante. S-a arătat că glifosatul poate dăuna sănătății umane. Chiar dacă este prea devreme să interzicem total acest glifos, această substanță, știm că sectorul agricol este în criză și dacă interzicem uh, glifosatul, lucrurile se vor înrăutăți pentru fermieri. Mie mi se pare că optim acum ar fi să extindem aprobarea pentru glifosat cu câțiva ani și să uh, facem reguli mai stricte în ceea ce privește utilizarea acestui, uh, acestei substanțe. Putem să uh, restricționăm utilizarea sa și să ne concentrăm pe găsirea de alternative. Vă mulțumesc. Uh, încheiem procedura intervențiilor spontane. Comisia a primit foarte multe întrebări. Doamna Iorova, vă rog. Members, uh, let... Domnule președinte, estimați deputați, vreau să repet că miza acestei dezbateri este dacă actul de implementare depășește competențele existente în actele fundamentale. Așa cum am spus și mai devreme, regulamentul, proiectul de regulament de implementare pentru aprobarea glifosatului respectă regulamentele relevante. Comisia consideră, deci, că acest lucru cade în competențele sale de implementare. Serviciile Comisiei vor discuta în continuare cu statele membre cea mai bună cale de urmat în ceea ce privește reînnoirea aprobării pentru glifosat căutând o soluție care să se bucure de cel mai mare sprijin din partea statelor membre. De aceea, acest act de implementare cel mai probabil va fi modificat. Mulțumesc! Acum încă o dată raportorul Giovanni timp de două minute. președinte. În primul Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș spune că această dezbatere a fost una utilă. În acest Parlament, fiecare a putut să-și exprime punctul de vedere. Am constatat că există multe divergențe. Și acest lucru a fost valabil și în Comisia de Mediu a Parlamentului European. Acum trebuie să găsim soluții. Am înțeles că anumite grupuri politice urmează să depună amendamente sau au depus amendamente pentru a adopta, aborda anumite subiecte, această nevoie de reautorizare, dar și nevoia uh, unor garanții pe termen uh, scurt referitor la mm, caracterul cancerigen al substanței. Un lucru este însă clar. Acest produs este utilizat foarte mult în agricultură, este un erbicid. Cum au spus unii colegi, am putea să îl înlocuim numai prin mijloace mecanice. Deci ar trebui să se lucreze manual. Din punct de vedere tehnic, da, probabil este posibil, dar asta riscă să uh, pună sub semnul întrebării competitivitatea agriculturii noastre. Avem de făcut o alegere importantă în momentul uh, când va trebui să votăm. Și vă rog să cântăriți bine lucrurile. Uh, aș vrea să revenim și la rolul Agenției pentru Securitate Alimentară. Uniunea Europeană are, cum spunea și doamna Aguilera, instrumente tehnice și um, agenția aceasta este unul dintre ele. Către această agenție, agenție trebuie să ne îndreptăm pentru a ne lua deciziile, altfel nu văd la ce ajută toate aceste agenții finanțate din bugetul european. Președintele, mulțumesc. S-a depus o propunere de rezoluție din partea Comisiei de Mediu. Votul va avea loc mâine.